Bardzo proszę już o spokój. Rozpoczynamy sesję Doamnelor și domnilor, vă rog, ocupați loc. Începem sesiunea de după masă. După cum v-am anunțat deja, în această secțiune avem plăcerea de a ura bun venit actualului președinte în exercițiu al Consiliului, domnului Atanasios Tsaftaris, este ministrul grec pentru dezvoltare rurală și alimentație. În cadrul fiecarei președinții avem asemenea reuniuni. Ne bucurăm că putem să avem o asemenea întâlnire cu domnul ministru astăzi, înainte de a începe discuția noastră vă informez că avem aici prezentă o delegație de fermieri portughezi pe cărora le urăm bun venit. Uh, sunt invitați de doamna Patrao Neves. Mm, perioada actuală este una foarte interesantă, uh, chiar după reforma PAC și înainte de implementarea ei. După cum am spus deja, membrii comisiei noastre sunt foarte interesați să audă prezentarea dumneavoastră. Să audă de la dumneavoastră despre prioritățile președinției elene în legătură cu agricultura și în ceea ce privește implementarea recentei adoptate reforme a PAC. Aici, Comisia Agri a Parlamentului a lucrat pe reforma respectivă multe luni, conform tratatului de la Lisabona, competențele Parlamentului European s-au lărgit, deci avem și responsabilități suplimentare în acest domeniu. Am terminat acea parte și acum a venit vremea să implementăm dispozițiile adoptate. Cred că foarte mult va depinde de state, statul membru care deține președinția. Așadar, așteptăm cu nerăbdare informațiile din partea dumneavoastră. Vă rog, eh, luați cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, stimați fermieri. Îmi face o mare plăcere să mă aflu astăzi aici cu ocazia celei de-a cincea președinții elene a Uniunii Europene pentru a vă prezenta programul nostru în fața comisiei dumneavoastră, Comisia Agri. Venim, ne adresăm aici colegiuitorului Parlamentului European, care are acum un rol mai mare uh, și are puterea de a influența mult mai mult uh, agricultura și pescuitul. Aici vorbim și despre creștere, despre locuri de muncă, un domeniu de perspectivă care trebuie să respecte resursele naturale și mediul. Voi menționa acum prioritățile orizontale ale președinției elene. Vrem să promovăm creșterea, ocuparea și coeziunea. Acestea trei aspecte sunt necesare și uh, trebuie să meargă mână în mână cu disciplina fiscală. În al doilea rând, susținem moneda comună și Uh, promovarea încrederii cetățenilor în idealul european. În al treilea rând, să tratăm uh, provocările externe și să creăm un răspuns comunitar față de problemele legate de migrație. În ultimul rând, președinția Elena vrea să pună un nou accent pe politicile maritime ale Uniunii Europene. Bineînțeles că și această politică este una orizontală. În ceea ce privește agricultura, am, a, deținem președinția într-o perioadă de tranziție pentru Uniunea Europeană și pentru PAC. Reforma PAC a fost adoptată recent și trebuie să ne asigurăm că tranziția va fi una lină și că le va facilita fermierilor activitățile. În același timp, va trebui să evaluăm măsurile care au fost luate în cadrul PAC și să găsim eventuale îmbunătățiri. Trebuie să consolidăm fermierii și fermele familiale în procesul comercial, aducându-i mai aproape de consumator. Trebuie să folosim toate instrumentele care, pe care le avem la dispoziție, astfel ca agricultura să fie un domeniu productiv pentru fermieri, să respecte mediul și societatea și să aibă un rol de bază pentru consumator. Dezvoltarea este un avantaj competitiv al uh, agriculturii europene și în special în țara mea. Produsele de calitate sigure, care pot fi ușor identificate și care să reflecte standardele de producție riguroase în Uniunea Europeană și faptul că avem foarte multe ferme familiale eh, trebuie să fie evidențiat. În acest cadru am formulat programul nostru. În primul rând, dorim să finalizăm reforma PAC o reformă care a fost un succes comun, după cum deja s-a spus. A fost un exercițiu care a arătat că împreună putem să lucrăm în beneficiul agriculturii europene. Acum trebuie să aprobăm la timp actele delegate. Acest lucru trebuie să fie făcut de către Comisia Europeană odată această reformă adoptată, cele trei instituții ale Uniunii Europene, cele trei uh, instituții trebuie să dea dovadă de spirit de cooperare. Tratatul de la Lisabona menționează implicarea Consiliului și a Parlamentului în mod rapid, astfel ne dorim să avem acte delegate care să corespundă cu deciziile noastre politice. Noi sperăm că, în ciuda îngrijorărilor inițiale, uh, Comisia va asculta statele membre și Parlamentul European și va emite acte delegate care să reflecte acordul politic în ceea ce privește regulamentul PAC. În acest fel, atât Parlamentul European cât și Consiliul vor putea să se pună de acord pentru a acorda fermierilor europeni un mediu de lucru stabil. În ceea ce privește promovarea produselor agricole, și aceasta este o prioritate pentru președinția noastră. Discuțiile la Consiliu sunt încă într-o fază preliminară. Salutăm propunerea Comisiei de a moderniza și promova un asemenea regim și suntem încrezători că instituțiile vor putea să găsească soluții în beneficiul consumatorilor și fermierilor, atât în Europa cât și în exterior. Avem ambiții mari și considerăm că trebuie să înaintăm cu precauție pentru a ne asigura că obținem rezultate reale. În acest sens, Parlamentul și Consiliul trebuie să conlucreze, făcând schimburi de informații pentru a evita dezacorduri inutile și pentru a crea o bază solidă pentru progres în al doilea semestru al anului 2014 producția de fructe și legume este extrem de importantă pentru multe state europene, atât în cadrul economiei, cât și pentru alimentație. În cadrul Consiliului dorim să examinăm raportul care va veni din partea Comisiei Europene în primul trimestru al anului 2014 în legătură cu rezultatele evaluării din 2007 pentru a ajunge la o concluzie în legătură cu acest uh, sector. Și sectorul lactatelor este extrem de important uh, pentru economie și pentru locurile de muncă din Uniune. Președinția Elenă deja a răspuns pozitiv la invitația Comisiei Europene de a discuta în cadrul Consiliului, în primul trimestru al anului 2014, despre viitorul industriei produselor lactate și în iunie 2014 se vor discuta concluziile măsurilor din pachetul pentru produsele lactate. În momentul actual, concluziile noastre sunt pozitive, uh, însă merită să examinăm dacă măsurile care au fost incluse în pachetul pentru lactate și în uh, reforma PAC sunt suficiente în special în ceea ce privește zonele mai puțin favorizate, unde producția este dificilă. Ne bucurăm că și Parlamentul European a adoptat inițiative în acest sens și a menținut producția de lapte în zone mai puțin favorizate. Inițiativele respective arată că avem aceleași îngrijorări în legătură cu agricultura europeană. Consiliul așteaptă o propunere din partea Comisiei în ceea ce privește programele școlare de distribuire a produselor agricole. Propunere, președinția Elenă va examina această propunere și va emite un aviz către, către Comisie. Ca urmare a consultării publice care a avut loc la începutul anului 2014, s-a văzut că societatea este interesată în produse biologice și organice. Multe state susțin simplificarea legislației existente și Comisia recunoaște că există anumite slăbiciuni care trebuie să fie remediate. Președinția Elenă salută intenția Comisiei de a prezenta o propunere legislativă în luna martie și suntem pregătiți să o tratăm. Raportul Comisiei Europene pentru crearea unei mărci înregistrate voluntare produs agricol, menționează atât beneficiile cât și dificultățile care decurg dintr-o asemenea inițiativă și ajunge la concluzia că majoritatea dificultăților cu care se confruntă insulele europene ar trebui să fie rezolvate cu instrumente structurale deja existente. Vom conlucra cu Parlamentul European pentru a vedea dacă raportul respectiv ar trebui să fie însoțit și de o propunere legislativă. Susținem un comitet special pentru agricultură în cadrul Consiliului, care să susțină modelul fermelor familiale, care sunt proeminente în zone, în regiunea noastră și susținem măsuri în acest sens, de exemplu, marca înregistrată de calitate regională. Consiliul a avut o atitudine pozitivă în legătură cu pachetul pentru un lanț agricol mai sigur și um, o producție de animale și plante mai sigură. Uh, în acest sens, legislația trebuie să fie modernizată. Discuțiile la grupul de lucru au început deja în luna iunie și examinăm aceste dosare. Sperăm ca examinarea tehnică să se finalizeze și să uh, emitem primele texte de compromis care să includă opiniile statelor membre. În același timp, președinția noastră își dorește să monitorizeze munca Parlamentului European pentru a facilita negocierile interinstituționale, care vor urma cu siguranță în următorul mandat legislativ. În special în ceea ce privește propunerile legate de materialul de reproducere a plantelor, vrem ca Consiliul să pregătească drumul pentru a pentru următorul acord. Știm foarte bine care sunt îngrijorările exprimate de anumiți membri ai Parlamentului și de anumite grupuri politice în ceea ce privește provocările din propunere. Consiliul examinează propunerea cu grijă, încercând să evalueze efectele propunere are scopul de a moderniza și simplifica o serie de măsuri detaliate și tehnice în vigoare de un număr de ani. Facem eforturi mari pentru a avea reguli clare și, o, și certitudine juridică. Și în viitor, când vom, va fi vorba de acte delegate. În ceea ce privește cheltuielile în ceea ce privește sectorul veterinar și fitosanitar. Atât Parlamentul cât și uh, Consiliul au lucrat din greu pentru ca acest raport să fie adoptat înainte de terminarea mandatului actual. Raportul Comisiei cu privire la Locul de origine al cărnii utilizate în alte alimente este inclus în acest pachet. Mai există și alte propuneri pe care suntem pregătiți să le um, discutăm. De asemenea, așteptăm de la Comisia Europeană o serie de propuneri în ceea ce privește produsele veterinare medicinale, furajele medicalizate și uh, suntem pregătiți pentru o evaluare tehnică a acestor domenii. De asemenea, suntem pregătiți să începem, să începem examinarea propunerii cu privire la clonarea animalelor. toate organismele care fac parte din, din aceste discuții cunosc uh, sensibilitățile uh, subiectelor și Comisia și președinția Elena va avea consultări uh, apropiate cu Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, v-am explicat pe scurt prioritățile noastre în cadrul Consiliului de Agricultură în legătură cu problemele care vor apărea în, următoare, în următoarele luni. Se apropie alegerile europene. Este vorba de un moment sacru care trebuie să dea dovadă de să dovedească democrația europeană. ajungem în acest sens la cooperarea strânsă cu Parlamentul European pentru a putea conlucra și găsi soluții la o serie de probleme importante. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, domnule președinte, vă stau la dispoziție dacă există orice întrebări din partea comisiei dumneavoastră. Dziękuję panie przewodniczący panie ministrze, za tą ciekawą prezentację. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare foarte interesantă. Președinția Elena are un rol foarte important de a adopta o serie de decizii legate de reforma PAC și necesită din partea dumneavoastră eforturi speciale. Ca de obicei, vom începe cu coordonatorii grupurilor politice. Urmează în primul rând domnul Des. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule ministru. Vă mulțumesc că sunteți aici, în uh, comisia noastră. Știm că în următoarele săptămâni și luni mai trebuie să fie implementată definitiv reforma agricolă. Noi sperăm din tot sufletul să se întâmple acest lucru, dar se pare că la anumite acte comisia depinde de acordul politic. De exemplu, în ceea ce privește fermierii activi, dacă mă uit la primele texte venite din partea comisiei, înțeleg că se va ajunge la o birocrație sporită, dacă, de exemplu, trebuie să se verifice care este proporția veniturilor din um, agricultură față de alte surse. De exemplu, din, un exemplu din Bavaria, dacă un uh, fermier are atât suprafețe agricole și are și o pensiune cu 20 sau 30 de paturi, atunci uh, se poate ca veniturile din agricultură să fie foarte mici și atunci, practic, ajungem să-l pedepsim pe acesta. Practic, îi pedepsim pe aceia care practică încă agricultură în regiuni extreme. Și nu se poate să trebuiască să fie verificat fiecare, să verificăm care este proporția veniturilor din agricultură din veniturile totale, trebuie ca în continuare statele membre să poată decide ce promovează și ce nu. Apoi să vorbim și despre tinerii fermieri. Și aici avem o problemă mare. În uh, țara noastră există adesea ferme care sunt uh, exploat, la care lucrează tatăl și fiul, deci două generații diferite, și mi se pare că chiar aceștia sunt atacați. Iar în ceea ce privește greening-ul, nu se poate ca comisia să facă propuneri în ceea ce privește plantațiile care se rotesc la câțiva ani, astfel încât să se impună plantarea anumitor specii odată la câțiva ani. Trebuie să intervenim și să spunem că statele membre trebuie să poată decide în continuare care sunt speciile care pot fi plantate. Iar în ce privește aceste puncte, trebuie să se mai facă multe. Deci, întrebarea mea este dacă într-adevăr există această cooperare strânsă dintre președinție și Parlament, atunci sper că vă veți asigura că aceste acte legislative să-și urmeze cursul firesc și nu așa cum au sugerat doamna Hedegar și domnul Potoșnic. Mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Capulas. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să salut prezența domnului ministru. Vreau să urez președinției Elene mult succes. Sunt sigur că se va achita cu succes de sarcinile sale pentru că a fost un factor activ al uh, dezbaterilor care au dus la acordul interinstituțional din noiembrie. Acum aveți o sarcină la fel de importantă pentru că reforma încă nu este încheiată, așa cum spunea și domnul Des. Urmărim cu atenție ce se întâmplă cu actele delegate pentru că, nu așa, diavolul se ascunde în detalii. Și nu am dori ca detaliile regulamentului să se îndepărteze de la spiritul acordului la care am ajuns după multe luni de negocieri. Dar sper că pe acest subiect vom reuși să obținem un acord echilibrat Parlamentul își va spune opinia în martie și apoi va veni și rândul Consiliului. Va fi o președinție dificilă pentru că va trebui să încheiem anumite dosare într-o jumătate de președinție, pentru că noi o să mm, intrăm în campanie electorală și se schimbă legislativul. Însă nu renunțăm uh, cu toate acestea la nivelul de ambiție al uh, uh, inițiativelor noastre. Sper că veți putea avea rezultate bune. Aș avea totuși două întrebări. V-aș ruga să ne dați mai multe detalii cu privire la abordarea președinției dumneavoastră în ceea ce privește actele delegate. Cum vedeți aspectele polemice legate de această chestiune și mai e ceva ce ați menționat și dumneavoastră, reproducerea plantelor. Nu s-a luat o decizie încă, dar se pare că vom lua o decizie în curând și această decizie va însemna retrimiterea acestei chestiuni la președinție, pentru că problema încă nu este gata, nu este coaptă pentru a fi dezvăzută pe parcursul campaniei electorale și cred că dezbaterea va fi mai utilă și mai rațională în următorul legislativ. Asta ar fi poziția noastră, dar aș vrea să ne spuneți ce credeți dumneavoastră despre această chestiune sau credeți că ar trebui să continuăm acum cu această dezbatere foarte delicată pentru opinia publică și care prezintă și multe aspecte controversate. Mulțumesc foarte mult. Domnul Hausling, aveți cuvântul. Domnule ministru, domnule președinte al Consiliului, vă salut și din partea verzilor. Bineînțeles că avem și noi întrebări pentru dumneavoastră sau la adresa președinției Elene. O întrebare este urgentă, cel puțin această dezbatere este foarte importantă în Germania. Acceptarea pe piață a porumbului modificat genetic. Ce se întâmplă? Există declarații contradictorii cu privire la procedură, dar pentru mine se, pune o, se impune o Întrebarea generală. Ultima verificare a avut loc în anul 2009 și mă întreb dacă nu există motive suficiente să inițiem o nouă procedură de control, de verificare, poate chiar acum, înainte de alegeri. Mă întreb care este poziția dumneavoastră. Știți de asemenea că, noi așa, Comisia a anunțat că la finele lui martie va fi prezentat un regulament, va fi prezentat un nou regulament bio. Nu știu dacă momentul este cel mai fericit, pentru că ar fi cam târziu, la finalul lui martie, să începem o dezbatere privind regulamentul bio. Cum veți trata această problemă de calendar? Eu nu cred că vom avea suficient timp să dezbatem pe marginea unui regulament bio. Și trebuie spus că și agricultorii se simt uh, în nesiguranță. Pentru că este prea târziu. Apoi ați vorbit despre clonare. Care este poziția președinției în ce privește marcajul uh, animalelor ne clonate și există poziția din partea Comisiei în sensul că trebuie să fie marcate doar uh, prima generație de animale, nu și a doua generație, chiar dacă provin din o primă generație clonată. Știți foarte bine că există multe probleme în agricultură, după cum spuneați, și în special în, la nivelul micilor fermieri despre care ați vorbit. Oare nu ar trebui să includem, să includem pe acești mici fermieri pe agenda noastră, să ne concentrăm în mod deosebit asupra lor? Pentru că aici nu este vorba doar despre politică, ci despre asigurarea existenței acestora, în special într-o perioadă de criză. Cred că trebuie să arătăm că avem inițiativă în ceea ce privește plasarea în prim plan a micilor fermieri. Pan posel Wojciechowski, pana posla Mulțumim. Acum uh, următorul vorbitor, domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea obiectivelor președinției Elena. Într-adevăr, un mandat atipic al acestei președinții, pentru că se termină mandatul uh, Parlamentului și nu avem uh, foarte mult uh, timp pentru a încheia Uh, activitatea referitoare la reforma politicii agricole comune. Majoritatea deciziilor însă au fost luate și s-ar putea spune că această președinție nu se confruntă cu sarcini uriașe, fiindcă ce era mai greu deja s-a făcut. Și n-a mai apărut nimic nou între timp pe masa negocierilor. Poate că ar fi bine să ne gândim și la asta. Cred că președinția elenă are șansa de a iniția dezbateri privind probleme care vor deveni importante pe durata următoarei legislaturi a Parlamentului. Și unii dintre noi probabil că ne vom ocupa de aceste probleme și această dezbatere va trebui să continue. Există destule lucruri care ne preocupă și pe care n-am reușit să le rezolvăm sau, aș spune, am eșuat în încercarea de a le rezolva. Vreau să spun că există încă diferențe foarte mari între plățile directe efectuate în statele membre. Dumneavoastră reprezentați un stat membru care nu prea se poate plânge în acest domeniu, dar aceasta este o problemă, mai ales în statele noi membre ale Uniunii. Există discriminări în uh, plățile directe și spun asta ca membru al unui grup politic care a propus ca plățile directe în Uniunea Europeană să fie reformate. Iar acum, când am trecut la plățile de pe suprafață, ar fi momentul să uh, eliminăm discrepanțele între uh, aceste plăți. Mai sunt și alte provocări, precum uh, bunăstarea animalelor sau organismele modificate genetic. Suntem uh, deschiși sau nu față de uh, organismele modificate genetic? Colegii mei au menționat și clonarea. Deci iată câteva subiecte foarte uh, importante de discutat pe parcursul acestei președinții și pe parcursul următoarei, uh, următorului mandat uh, legislativ. Deci, uh, președinția dumneavoastră nu trebuie să fie neapărat una care să marcheze un sfârșit. Sigur că până la, jumăt- pe la jumătatea lui aprilie nu veți mai avea un partener de dialog în uh, Parlamentul European, uh, însă asta nu înseamnă că lucrurile se termină definitiv și mai sunt destule provocări pentru viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să-i dau cuvântul doamnei Petronevici. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep prin a-i mulțumi domnului ministru că este alături de noi și pentru prezentarea programului președinției elene în ceea ce privește agricultura. Dar nu numai pentru atât, ci și pentru multe alte lucruri pe care le-a spus și pe care eu um, le așteptam cu nerăbdare. Mă interesează, în primul rând, sectorul lactatelor. Ați spus, domnule ministru, că rezultatul aplicării pachetului pentru lapte trebuie evaluate. Însă, avem foarte puține de evaluat, pentru că multe state membre nici măcar n-au început punerea în aplicare. V-ați întrebat și dacă măsurile prevăzute sunt suficiente pentru a administra criza, dar știm că această criză din domeniul uh, lactatelor este una ciclică. De îndată ce avem uh, vești bune, vin uh, în urma lor imediat și veștile uh, proaste. Aș merge până acolo încât a spune că nici nu prea am avut o reformă reală în acest domeniu. Uh, nu am apucat să aplicăm o reformă pentru că a venit pachetul laptelui, iar Comisia a venit săptămâna trecută cu noi măsuri pentru sectorul uh, acesta și acum nu mai știm cu siguranță decât că perioada de tranziție se termină în 2015, iar măsurile aplicate în acest sector au dus la rezultate negative. Vă asigur că nu uh, va exista o criză de lapte în Europa. Lapte e destul. Dar cei care produc uh, lapte, de exemplu în țara mea, în nordul țării și în Azore, uh, sunt uh, expuși unor riscuri considerabile odată cu sfârșitul aplicării cotelor de lapte și vreau să vă întreb ce va face președinția dumneavoastră pentru acest sector care furnizează locuri de muncă pentru mulți uh, fermieri și, mai ales în țările sudice, uh, devine din ce în ce mai uh, greu de susținut, devine nesustenabil. Până la urmă, oricât de bună ar fi reforma, ar putea să fie una excelentă Știm că n-a fost aproape deloc, dar chiar dacă era excelentă, atâta vreme cât nu am asigurat o distribuție corectă, echitabilă a veniturilor de-a lungul întregului lanț uh, agroalimentar, nu vom rezolva problemele. Nu este suficient să investim în politica agricolă comună. Trebuie să privim și cealaltă față a monedei și să ne gândim la distribuția echitabilă a veniturilor. Din păcate, la nivel european, măsurile luate au fost foarte timide și au fost total ineficiente. Și mi-e teamă că dacă nu facem ceva, dacă nu luăm măsuri eficiente, reforma PAC nu va fi suficientă. Domnule ministru, v-ați referit și la fermele familiale la afacerile familiale, dar acum, în 2014, este anul fermelor familiale. Și este foarte important să ne concentrăm asupra acestei uh, ramuri a sectorului agricol. Pentru că aici este vorba de o relație istorică, tradițională, acest uh, țesut al fermierilor uh, familiali uh, stă la baza întregii agriculturi. A trebui dezvoltat acest proiect european la nivel național, cel al farmelor, fermelor familiale. Și aș vrea să vă mai întreb ceva în legătură cu insulele. De exemplu, Programul POZE se referă la sprijinul agriculturii în regiunile ultraperiferice și va uh, fi uh, uh, reformat în martie de către comisie, dar POZE este un program care a funcționat foarte bine. Din păcate, niciodată n-au fost suficienți bani, însă toate studiile au arătat că programul a funcționat foarte bine pentru regiunile periferice și aș vrea să vă întreb, domnul ministru, care este poziția președinției elene în legătură cu acest uh, program? Pentru că dacă îi se pune capăt, fermierii din uh, regiunile ultraperiferice se tem că toate schimbările sau orice reformă a acestui program uh, va înrăutăți situația. Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Garcia. Mulțumesc! Vreau să profit de ocazie pentru a-i mulțumi domnului ministru pentru prezența sa, să-l felicit pentru președinția Elena și pentru prezentarea priorităților. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mă refer la o problemă care figurează într-un regulament în dezbaterea Parlamentului. Spuneați că acest dosar este o prioritate pentru președinția Elena și că doriți să ajungeți la un acord pe parcursul președinției noastre. Noi lucrăm uh, intens la acest dosar, dar știți că avem uh, alegeri și avem foarte puțin timp la dispoziție, de aceea aș vrea să știu, credeți că putem ajunge la un acord cu, puteți ajunge la un acord cu Parlamentul, în marge avem un vot în uh, Comisia Agri și un uh, vot în plenară în plenară, în uh, aprilie în plenară. Și uh, chiar aș vrea să știu dacă credeți că putem finaliza acest dosar înainte de alegerile europarlamentare. Da și în cele din urmă domnul Iar. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Eu am o întrebare foarte scurtă. Ați spus foarte bine că veți pune accentul pe implementarea de plină a reformei agricole și de asemenea, vor fi de prim rang uh, fermierii, dar se vorbește despre debirocratizare, despre diminuarea eforturilor pe care trebuie să le facă fermierii, agricultorii. Pentru că mie mi se pare că de fiecare dată când facem o reformă, eforturile pe care trebuie să le facă fermierii sunt tot mai mari. Și trebuie să recunoaștem că noi, deputații, nu suntem pe deplin inocenți și am și o întrebare scurtă, dacă îmi permiteți. Veți încerca să faceți în așa fel încât reforma să fie cât mai puțin birocratică și să ajungă la publicul țintă într-o manieră cât mai debirocratizată? Można to ja bym jeszcze prosił o jakąś krótką na temat jak sprawy kryzysu przełożyły się na situații. Criza Și deci, haideți să vedem care este efectul crizei asupra agriculturii din Grecia. Aș dori acum să dau cuvântul uh, domnului ministru. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc. O să încerc să răspund la toate întrebările. Încep cu prima. Mai mulți deputați au pus această întrebare. Ce facem cu actele delegate? După cum am mai spus, aprobarea actelor delegate este un lucru pe care atât Comisia cât și Consiliul doresc să îl obțină și cred că și Parlamentul. Deci nu dorim să existe probleme cu aplicarea noi politici agricole comune începând cu 1 ianuarie 2015 și cred că acest lucru este valabil pentru toate cele trei instituțiile. Președinția deja în 13 ianuarie a organizat o discuție, o dezbatere pe această temă a actelor delegate și delegațiile statelor membre și-au exprimat îngrijorarea. Încă Așteptăm rezultatele discuțiilor interne din statele membre, din Comisia Europeană și suntem pe cale de a finaliza textele actelor delegate care urmează să fie transmise Consiliului și Parlamentului European, după cum spuneam în prima mea intervenție. Sper să se țină cont atât de preocupările statelor membre, cât și de preocupările Parlamentului European, care sperăm noi să nu se afle în pericolul de a respinge acele texte. Statele membre au nevoie de reguli definitive pentru a putea să își urmeze alegerile care ar putea să influențeze sectorul agricol. Deci trebuie să existe transferuri între cei doi piloni și trebuie să avem grijă cum organizăm sectorul agricol. Știți foarte bine că dacă se respinge acum această propunere, nu va mai exista posibilitatea de a introduce o nouă propunere înainte de noua comisie. Sper că acum mesajul este clar și că toată lumea va face ce are de făcut. În ce privește siguranța plantelor și animalelor și siguranța lanțului alimentar, agroalimentar, v-am spus care este părerea, mea, părerea noastră cu privire la materialul de reproducere a plantelor. Președinția noastră va face toate eforturile pentru a obține un acord în viitorul apropiat. Știm foarte bine care sunt preocupările, ele au fost exprimate din nou astăzi de diferiți deputați din diferite grupuri politice. Consiliul examinează actualmente această propunere, iar această examinare este foarte importantă. De ce? Pentru că această propunere își propune să modernizeze și să simplifice un număr mare de măsuri care de ceva vreme încoace sunt în vigoare. Bineînțeles că încă mai avem foarte multe de făcut până să ajungem să avem reguli clare cu privință la securitatea juridică. Dar aceste reguli vor fi lămurite în cadrul actelor delegate de care vorbeam. O altă chestiune, o altă problemă care a fost menționată este chestiunea clonării, a animalelor clonate. Discuțiile din Consiliu nu au început încă. Și nu vă pot spune prea mult în momentul de față. Totuși, vă pot spune că președinția își propune să demareze această dezbatere. Acum, în ceea ce privește chestiunea produselor organice, produselor bio. Sistemul organic de producție este un sistem important, un sistem care este de mare interes pentru consumatorii care preferă aceste produse bio. Multe state membre sunt în favoarea simplificării legislației existente și, de asemenea, Comisia Europeană a recunoscut că există câteva minusuri în legislația actuală, câteva neajunsuri. Deci, intenția Comisiei Europene este să vină cu o nouă propunere în martie, iar noi, vă pot spune, suntem pregătiți să o transmitem mai departe. Toate progresele pe care le facem vor fi în beneficiul agriculturii organice și în beneficiul consumatorilor europeni în cele din urmă. În ce privește sectorul produselor lactate despre care vorbeam, după cum am spus, vom uh, examina toate aspectele ale acestui pachet care va fi prezentat în iunie 2014 și deja am pregătit o dezbatere pentru primul trimestru al anului 2014 care să vizeze viitorul acestui sector al produselor lactate. Aș dori să vă amintesc că am mai vorbit despre aceste chestiuni în cadrul unei conferințe organizate de Comisia Europeană în luna septembrie 2013. Rezultatele și concluziile acelei conferințe au fost prezentate Consiliului în decembrie 2013. În special am examinat ideea păstrării producției în zonele mai puțin favorizate, zonelor defavorizate. Și pot să vă spun că unul din obiectivele noi politici agricole comune este chiar acesta, menținerea producției în zonele defavorizate și în uh, regiunile ultraperiferice și muntoase. Nu cred că trebuie să vă spun eu cât de important este laptele și cât de important este sectorul laptelui pentru noi. Vom purta o dezbatere de orientare în cursul președinției noastre și sunt convins că această dezbatere va fi purtată și în următoarea perioadă legislativă. În ce privește tehnologiile folosite în cazul anumitor uh, cereale, de exemplu, în cazul uh, porumbului, porumbul 507. Știți foarte bine că din 2007 Uniunea Europeană nu a mai aprobat modificările genetice aduse recoltelor de orice fel. a existat doar o excepție în cazul unei anumite specii de cartof care a fost uh, apoi contrazisă de hotărârea Curții Europene de Justiție. Singura problemă pe care o avem este cea a porumbului 810, specie care n-a fost reaprobată și care urmează să fie aprobată. Apoi mai avem și porumbul de tip 1507, Pioneer. În urma hotărârii Curții Europene de Justiție, această problemă ni s-a prezent, ne-a fost prezentată, am discutat-o la nivel tehnic, am discutat-o în coreper și vineri, practic, statele membre vor trebui să ne spună care sunt intențiile lor. Deci, astfel vom afla dacă ne menținem poziția sau dacă ne răzgândim. După cum știți, procesele sunt standardizate, există anumite reguli în Consiliu, după cum știți, și practic președinția nu poate să facă nimic pentru a nu respecta acele reguli sau pentru a le ignora. Să văd dacă mai sunt și alte întrebări. În ce privește inițiativa legată de insule? Ca ministru elen, vă pot spune că suntem foarte sensibili cu privire la zonele defavorizate și ultraperiferice. Și pentru că ați pomenit țara mea, vă pot spune că da, țara noastră, țara mea este o țară mică, dar este o țară care are un sistem de producție foarte diversificat agricultura de pe micile insule este foarte diferită de agricultura practicată în zonele muntoase, iar această diversitate de sisteme agricole și de mediu este reflectată până la urmă și în diversitatea produselor și în calitatea acestora. Și cred că Același lucru este valabil și pentru Uniunea Europeană. Există în Uniunea Europeană o diversitate mare de sisteme de producție, există multe produse de calitate și cred că tocmai acest lucru constituie un avantaj strategic al Uniunii. Va avea loc un consiliu informal care va fi organizat în Grecia din 4 până în 6 mai și în cadrul acestuia Tocmai despre aceasta vom vorbi, printre altele. Practic, ne vom gândi cum putem să folosim această diversitate și cum putem să o transformăm, să o transformăm într-un avantaj strategic. Mulțumesc încă o dată pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile comunicate. pentru că ați răspuns la toate aceste întrebări. Vă urăm uh, mult spor. E clar că aveți multe de făcut și aveți nevoie de multă energie. Sper să fiți energizat. Este o perioadă deosebită aceasta a alegerilor. Este o perioadă care va duce la multe decizii până la urmă, pentru că nu ne mai rămâne mult timp la dispoziție. Multe chestiuni trebuie să-și găsească răspunsul acum și pare să fie doar o perioadă de tranziție între două perioade legislative, dar să știți că nu este chiar așa. Este o perioadă care va avea un mare impact asupra viitorului UE și în special asupra viitorului agricol al UE. Pentru că în momentul în care vorbim despre politica agricolă comună, nu ne gândim întotdeauna la diferențele economice, climatice și de altă natură dintre noi. Ne gândim poate și la diferențele legate de mărimea fermelor agricole. Și trebuie să ținem cont de aceste lucruri în momentul în care vorbim despre reforma PAC. Trebuie să ținem cont de această varietate, de această diversitate a unităților agricole, care pe de o parte este un avantaj, pe de altă parte poate constitui o problemă. Alte observații nu avem. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră și cu acestea punem punct primului punct al reuniunii noastre de după masă. Luăm acum o pauză de un minut pentru a ne lua rămas bun de la oaspetele nostru. Thank you, Mr. President. Thank you for your time.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 No, no. <laughs> I know. That's from the third expert. Yes, I know, I know. <laughs> Thank you. Prosimy o zajmowanie miejsc. Proszę Państwa, przechodzimy do... Vă rog să ocupați loc, doamnelor și domnilor. Trecem la aproape ultimul punct de pe ordinea noastră de zi atelierul măsuri la nivelul fermelor pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din agricultura comunitară. Acest atelier a fost pregătit de către departamentul tematic B fost organizat la cererea comisiei noastre, deci mulțumim pentru pregătirea acestui atelier, mulțumim departamentului tematic B. După cum știm, schimbarea climatică este un subiect care apare deseori la nivelul comunitar, și în Parlament reprezintă o provocare majoră pentru Parlamentul European. Avem, bineînțeles, așteptări foarte mari din partea acestui domeniu. Astăzi am invitat experți și specialiști și aș invita pe toți trei să ne îi salut pe toți trei, domnul Jordi Domingo, domnul Nicola Metaer și domnul Silvan Pereira. Le dau cuvântul, presupun că v-ați înțeles între dumneavoastră cine va interveni primul. Din câte văd eu, cred că are cuvântul domnul Domingo în primul rând. Așadar, îi dau cuvântul acum. Și bineînțeles, vă rugăm să fiți concis pentru că uneori se poate vorbi timp de oră pe anumite teme, însă nu este cazul în comisia noastră. Aveți cuvântul. În primer lugar, Eh, muchas gracias al Parlamento Europeo por la invitación. În primul rând, mulțumesc Parlamentului European pentru că ne dă ocazia de a prezenta rezultatele studiului nostru, care este o analiză completă a măsurilor de atenuare a emisiilor la nivelul fermelor. Vrem să facilităm deciziile autorităților regionale și naționale și europene în ceea ce privește lupta împotriva schimbării climatice. Știm că reformele întreprinse în cadrul PAC nu au, au permis să se facă față acestei provocări. Studiul nostru arată modalități concrete de a atenua schimbarea climatică e posibil să se aplice măsuri de atenu- atenuare semnificative în pilonul 1 cât și în pilonul 2. Însă impactul final al acestor măsuri este incert. Măsurile pe care le măsurile din raportul nostru depind dacă statele membre își doresc într-adevăr să fie incluse în pilonul al doilea. Deci, Răspunsul statelor membre va fi esențial Raportul nostru se bazează pe proiectul LIFE, organizat după cum vedeți. Avem cinci parteneri europeni care au identificat o serie de măsuri de atenuare la nivelul fermelor. Așadar, am reluat aceste instrumente, am făcut o evaluare și am examinat din punct de vedere practic datele a 120 de ferme europene extrem de diverse. Pe acest desen, identificarea surselor emisiilor am evaluat uh, Comisia Energetic, emisiile de gaze cu efect de seră. Toate emisiile urmărind uh, criteriile, respectând criteriile internaționale, bineînțeles. Aici puteți vedea de unde au provenit statele, mm, de unde au provenit fermele care sunt în patru state uh, europene, Franța, Spania, Italia și Germania, care se bucură de o diversitate foarte mare. În timp, timp de trei ani am lucrat cu agricultorii și cu proprietarii fermelor și am reușit să facem un diagnostic pentru a vedea care, pentru a examina progresele examinate de aceste ferme odată implementate măsurile, am măsurat succesul obținut de exploatările respective. Le-am selectat și am grupat 12 măsuri pe care, care ni s-a părut că au fost utile. Sunt uh, măsuri de patru tip, tipuri care țin de agronomie, uh, măsuri care se aplică animalelor și măsuri care țin de energie. Și în ultimul rând, Există măsuri de agromediu uh, cu emisii de carbon scăzute. Este un mecanism destul de suplu care permite agricultorilor să utilizeze măsurilor, măsurile care li se potrivesc cel mai bine. Ținând cont de constrângerile sau măsurile care pot fi pune în aplicare în, puse în aplicare pe exploatarea respectivă. Pe fiecare măsură am lucrat pe des, am făcut o descriere, o fișă tehnică a măsurii cu obiectivele tehnice. Aici definim sistemul de producție, care poate să fie vizat de către măsură, potențialul de reducere a emisiilor cu gaze cu efect de seră la nivel european. Este important să avem sinergii de mediu pentru ca aceste măsuri de atenuare numeroase să poată să funcționeze împreună. cerut de asemenea să ni se explice care sunt instrumentele PAC ideale pentru implementarea acestor măsuri. După aceea, se știe că agricultorii întâmpină dificultăți în implementarea măsurilor. Așadar, autoritățile naționale și europene trebuie să urmărească dacă măsurile de atenuare au fost Uh, urmărite și trebuie să se facă și o analiză de cost. Cu aceste date se poate face o listă prioritară a măsurilor. Trebuie avut în vedere în acest sens trei criterii. Potențialul de reducere a gazelor cu efect de seră, costurile de implementare și, în al treilea rând, gradul de dificultate al măsurii. Aici aveți un tabel, nu știu dacă se vede foarte bine. Aici am rezumat toate măsurile în detaliu. Pentru fiecare măsură analizăm în prima, în a doua coloană potențialul de reducere a emisiilor și vă citez aceste măsuri de tip agronomic în prima categorie. Aici uh, facem bilanțul azotului, optimizarea azotului mineral utilizat în exploatări, se fixează un obiectiv, se face un bilanț al azotului după recoltă, nu înainte de recoltă care nu este la fel de util. În al doilea rând, avem introducerea de leguminoase pe pământul arabil. Și aici trebuie ca culturile de conservare trebuie să fie utilizate împreună cu alte culturi intermediare. Dacă se utilizează semănătoare mecanice, se pierde o mare posibilitate de atenuare vegetală a emisiilor. De asemenea, avem culturi intermediare, așa numitele catch crops. În ceea ce privește animalele, a doua categorie, avem măsuri de stocare a îngrășământului natural de răspândire a acestuia și biogazul emis. Insistăm pe importanța acestor măsuri și asupra faptului că nu este vorba de deșeuri ale culturilor energetice, ci mai degrabă de deșeuri animale. După aceea vorbim despre măsuri energetice, biomasa, energie fotovoltaică, reducerea utilizării de carburant și de electricitate. De exemplu, o utilizare mai bună a tractoarelor. De asemenea, se poate uh, reduce și consumul de electricitate pe baza exemplului sectorului lactatelor. De asemenea, avem și o a patra categorie măsuri agro-mediu, trebuie să ținem cont aici de faptul că agricultorii vor trebui să ia decizii dificile în legătură cu măsurile pe care să le adopte și așadar trebuie să facilităm uh, înțelegerea acestor măsuri, îi dau cuvântul uh, colegului meu care va, vă va prezenta câteva rezultate ale acestor măsuri. În acest diapozitiv aveți câteva uh, rezultate obținute în culturile de portocale și mandarine în Spania și vedeți uh, cât de mult pot să difere rezultatele în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră pe hectar impactul cazului cu efect de seră, dacă ne uităm la emisiile pe hectar, pe același teritoriu, pe aceeași producție, în funcție de practicile agricole utilizate, putem să vedem că impactul care variază de la 1 la 5 în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de, cu efect de seră. Pe baza acestor exemple care apar ca cu puncte albastre am pro, pe grafic, am propus diverse programe agricultorilor ca urmare a discuțiilor și obie, ob, obstacolelor de diverse naturi, au fost implementate o serie de măsuri și puteți vedea că săgețile verzi de pe grafic arată rezultatele obținute și puteți vedea că anumite um, măsuri au un impact extrem de mare. Acțiunile puse în aplicare pe ferme au variat extrem de mult și au variat de sistemele care erau, existau deja la fa- fața locului. Aveți aici un prim tabel care ne arată producția de portocale în Spania. Măsurile care au fost introduse pentru a diminua emisiile pe hectar. Au fost utilizate trei sisteme, un sistem de irigare cu picături, Dacă vă uitați la ultima mm, linia tabelului în ceea ce privește potențialul, puteți vedea că se pot atinge reduceri de 10% și se poate chiar dubla stocarea carbonului mm, comparativ cu punctul de plecare. Într-o fermă din Germania care producea mere, au fost luate o serie de măsuri în ceea ce privește tractoare mai eficiente și utilizarea căldurii generate de către camerele uh, frigorifice. Uh, și aici s-au uh, obținut reduceri importante. Un al treilea studiu de caz cu culturi arabile în Franța, culturi la scară largă, era vorba de 177 de hectare din sudul Franței, uh, o cultură pe, uh, de coastă uh, sub, supusă fenomenelor de eroziune importante. Aici Uh, am utilizat rotația culturilor pentru a preveni fenomenul de eroziune. Am, în, la această, pe această fermă am lungit rotația încercând să diversificăm speciile plantate și am încercat să limităm în același timp eroziunea solului prin integrarea uh, unor um, recolte de acoperire în ceea ce privește evaluările făcute, diagnosticul pe care l-am făcut cu, un instrument specific, vedeți în stânga sus profilul energetic al fermei. Trebuie să se lucreze pe îngrășămintele cu azot, care consumă foarte mult, eh, multă energie. Și uh, În tabelul din, de jos aveți o serie de măsuri care pot să fie implementate. De exemplu, însămânțarea directă, culturile de acoperire și o rotație mai de lungă durată care să includă și leguminoasele. Fiecare din aceste uh, acțiuni au un impact asupra, asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Exploatările respective consumă cu 30% mai puțină energie decât uh, fermele comparative și în 10 ani aceste acțiuni au permis să se dubleze uh, carbonul și materia organică care rămâne în sol. Vedeți aici că atât în cadrul marilor culturi cât și la fermele mai mici se pot aplica măsuri de atenuare și se poate atinge un uh, potențial de atenuare de la 10 la 40% pentru că punctul de plecare este foarte variabil în funcție de situație. În cadrul abordărilor noastre a fost util să realizăm evaluarea acestor proiecte printr-un uh, software, un program elaborat de noi înșine Acest instrument a fost dezvoltat în cadrul programului, însă în același timp există două alte inițiative în Europa, un program al DJ Envy cu GRC. Uh, este vorba de un calculator de emisii de carbon care evaluează amprenta unei ferme și a produselor sale. Este un instrument disponibil în toate statele membre, Aceste instrumente sunt extrem de utile pentru a ști punctul de plecare și pentru a ajuta agricultorii să aleagă măsurile potrivite pentru a diminua emisiile de gaze cu efect de seră. În acest tabel vedeți toate măsurile din raportul nostru clasate și prioritizate în funcție de cost. În stânga aveți uh, în stânga sus sunt măsurile cu un cost uh, foarte redus, chiar negativ, și mai în jos sunt măsurile care sunt mai costisitoare. Mai există un al doilea indicator și anume dificultatea de implementare, dificultatea tehnică pentru fermieri. Se distinge așadar un prim grup de ferme în legătură cu care uh, măsuri care sunt ușor de implementat și care nu necesită o supraveghere apropiată. Și există și măsuri care se disting în legătură cu uh, potențialul, uh, echilibrul al azotului și măsurile agromediu cu emisii reduse de carbon. Două alte măsuri se pot alătura acestui grup stocarea mm, îngrășămintelor animale și uh, panourile fotovoltaice, care sunt uh, ușor de implementat, însă costisitoare. Și în cadrul unui sistem ambițios, mai există alte trei măsuri, mm, culturile de acoperire, agricultura de conservare și biogazul la scara întregii exploatări agricole, măsură bazată pe deșeurile animale, care, măsuri care oferă perspective de reducere înalte, însă prezintă dificultăți uh, în aplicare. Deci, au, ne, deci necesită o însoțire destul de amănunțită a fermierilor. Concluziile studiului ne arată că există posibilitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră între 10 și 40%. Se pot obține progrese semnificative la scara fermelor implicate. Punerea în implicarea, implementarea măsurilor la nivel european în sectorul agricol poate să fie un lucru benefic se pot avea în vedere programe bazate pe însoțirea fermierilor pentru a implementa asemenea măsuri. Nu am analizat sistematic toate impactele de mediu, însă există sinergii foarte semnificative între propunerile noastre și, cu al- și alte teme care țin de mediu, calitatea apei, conservarea biodiversității și așa mai departe, și prin măsurile propuse este clar că pentru a avea măsuri, efecte semnificative, trebuie ca acestea să fie bine definite în instrumentele viitoare pentru a putea avea beneficii notabile. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stăm la dispoziție pentru a răspunde la eventualele întrebări. Państwa, proponuję, abyśmy wysłuchali trzeciej prezentacji. Doamnelor și domnilor, v-aș propune să asistăm și la a treia prezentare acum a domnului Pelerin și după aceea vom putea să le dezbatem pe toate trei. Văd că nu se opune nimeni aceste idei, așa că ascultăm acum a treia prezentare și apoi le discutăm pe toate trei. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci de... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că mi-ați uh, dat ocazia să vă prezint acest, uh, să vă fac această prezentare. Numele meu este Silvan Pellerin și lucrez la Institutul Național de Cercetări Agronomice din Franța. Vă voi prezenta rezultatele unui studiu care a adus la oaltă o echipă de 20 de cercetători cu obiectivul de a cerceta măsuri menite să reducă emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul agricol în Franța. Une figure importante que je un grafic foarte important pe care vi-l voi prezenta în detaliu Uh, la sfârșitul prezentării mele, conține o listă de măsuri care permit reducerea emisiei de gaze cu efect de seră din uh, sectorul agricol. Aceste măsuri au fost caracterizate pe de o parte pentru, prin potențialul de atenuare, e vorba de axa orizontală și vorbim aici despre uh, milioane de tone a căror emisie a fost evitată anual. Apoi se, uh, pe, acta, pe axa verticală se um, înregistrează costul uh, măsurilor pentru uh, realizarea acestor economii de emisii. Acest cost poate fi negativ dacă există un câștig economic pentru agricultori sau pozitiv dacă sunt investiții de făcut dacă beneficiile lipsesc. Vom reveni, cum vă spuneam, la acest grafic și îl vom comenta, însă acum vă voi vorbi despre metoda pe care am pus-o în aplicare pentru a ajunge la aceste rezultate. Întâi am să vă fac un tablou al emisiilor de gaze cu efect de seră în Franța și vă voi vorbi despre metoda de selecție a măsurilor tehnice de reducere a emisiilor, vom compara potențialul uh, de uh, economisire și despre costurile măsurilor propuse și vom vedea în ce măsură politica agricolă comună ar putea permite sau nu favorizarea adoptării unor astfel de măsuri. Emisiile anuale de gaze cu efect de seră în Franța sunt uh, undeva la uh, um, 528 de milioane de tone, dintre care agricultura prezintă uh, cam uh, 40%, de unde și uh, importanța agriculturii în uh, Franța, cu toată specificitatea producției de energie uh, în țara noastră. Deci cele 20% uh, uh, reprezentate de agricultură se uh, descompun în 50% datorată protoxidului de azot, N2O, care este un gaz cu efect de seră legat de utilizarea fertilizării cu azotați. 40% se datorează um, um, metanului Uh, eliberat de animalele de fermă sau de uh, bălegar și 10% uh, sunt legate de arderea care, de dioxidul de carbon rezultat în urma arderilor. Misiunea noastră a fost să alegem 10 măsuri care să permită reducerea emisiilor de, efect, de gaze cu efect de seră în domeniul agricol. Aceste măsuri trebuiau să se refere la practici agricole precum fertilizarea, ă, lucrul pământului, alimentarea, alimentația animalelor și așa mai departe și nu trebuiau să inducă modificări profunde ale sistemului agricol, nici modificări de localizare geografică, nici modificări ale metodelor de producție care ar fi putut să ducă la scăderi de randament până la 10% și a trebuit de asemenea să cuantificăm potențialul de reducere a emisiilor și să estimăm costurile pe o perioadă de 20 de ani între 2010 și 2030. Pentru a face acest lucru am pornit de la literatura existentă pe plan internațional care ne-a permis să identificăm în jur de 100 de măsuri posibile pe care noi le-am examinat conform uh, unui număr de 5 criterii. Eligibilitatea în raport cu specificațiile pe care noi le-am avut, de asemenea, um, potențialul de reducere a emisiilor, disponibilitatea tehnologiilor necesare pentru punerea lor în aplicare și a uh, cunoștințelor științifice necesare, pentru că măsurile aflate încă în stadiul de cercetare n-au fost luate în uh, considerație, deși s-ar putea care ele să devină interesante pe viitor. Un alt criteriu, aplicabilitatea măsurii, adică acceptabilitatea sa socială și, nu în ultimul rând, sinergiile sau antagonismele cu alte obiective majore agro Um, care țin de mediu, de protecția biodiversității și așa mai departe. Deci am ajuns până la urmă la uh, patru mari uh, pârghii, zece măsuri, la rândul lor, descompuse în 26 de uh, subprograme, de măsuri secundare. Pentru fiecare dintre aceste măsuri am calculat uh, reducerea unitară de emisii pe hectar, pe animal sau pe tonă de dejecții animale, pe care am înmulțit-o cu uh, de exemplu, numărul de hectare vizate în cazul uh, agriculturii pe suprafețe mari, ceea ce ne-a dus la o sumă ce reprezintă potențialul de reducere a emisiilor pe orizontul uh, anului 2030. Asta este axa orizontală. Pe vertical uh, am uh, um, inclus costurile evaluate ale măsurilor pe tonă de Uh, dioxid de carbon uh, potențial economisită sau neeliberată în atmosferă. Aici uh, lista măsurilor și submăsurilor identificate, e vorba de cele patru pârghii de care vă vorbeam, reducerea uh, aplicării fertilizării cu uh, azot mineral pentru a reduce emisiile de uh, oxid de azot. Uh, în primul rând, reducerea um, cantităților de fertilizanți, în al doilea rând, utilizarea leguminoaselor pentru a reduce utilizarea fertilizanților uh, sintetici. Aceasta a fost prima, aceasta a fost prima pârghie. O a doua pârghie a fost uh, cea de a um, uh, stoca mai mult carbon în sol și biomasă prin introducerea de culturi intermediare de exemplu, în cazul uh, Um, podgorilor, culturi intercalate între rândurile de vie sau plantarea de um, iarbă, înverzirea malurilor, uh, cursurilor de apă, agro um, silvicultura pentru a reduce de asemenea uh, eliminarea gazelor cu efect de seră. Un alt patru, un al treilea, uh, o al treia pârghie se referă la modificarea alimentației animale pentru a reduce emisiile de metan și pentru a reduce dejecțiile animale. A patra pârghie, gestionarea Uh, și reciclarea uh, dejecțiilor uh, animale pentru producerea de biogaz și de metan în instalații uh, de ardere care ar putea contribui la reducerea consumului de energie al exploatațiilor uh, agricole prin contribuția la reglarea temperaturii în uh, harele de creștere și astfel implicit reducerea consumului de energie. Acum, o să facem o comparație a interesului suscitat de aceste măsuri și submăsuri. Din nou, celebra noastră celebrul diapozitiv cu graficul uh, în care vedeți cele 26 de măsuri uh, subiacente identificate. Aceste 26 de măsuri sunt, vă reamintesc, pe orizontală potențialul de economii de emisii anuale, în megatone de dioxid de carbon pe an și pe verticală costurile măsurilor exprimate în euro pe tonă de dioxid de carbon evitată. Măsurile sunt uh, clasate de la cea mai ieftină la stânga către cea mai scumpă măsură la dreapta. De asemenea, din stâng, în stânga vedeți măsurile care aduc beneficii agricultorilor și în dreapta măsurile care nu aduc beneficii sau chiar care reprezintă chiar costuri pentru agricultori. Potențialul global de atenuare a emisiilor permite pentru ansamblul acestor măsuri într-o ipoteză simplificatoare a activității, se ajunge aproape de 30 de uh, milioane de tone de dioxid de carbon pe an dacă luăm în considerare ansamblul acestui, uh, acestor măsuri și vă repet, e vorba de uh, doar de Franța, unde cifra reprezintă o treime din uh, emisiile actuale Potențialul global de atenuare poate fi descompus în trei părți, în trei treimi. În partea stângă avem măsurile cu costuri negative, deci cele care aduc beneficii agricultorilor. Dacă ne uităm mai de aproape, vom regăsi în acest prim grup măsuri legate de ajustările tehnice, de exemplu, o mai bună reglare a cantităților de îngrășăminte sintetice, a îmbunătățirea izolării clădirilor sau serelor. Pe scurt, măsuri care permit să facem economii și care permit, pe de o parte, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și realizarea unui uh, câștig economic pentru fermier. Deci măsuri de tipul win-win. Câștigă toată lumea. O a doua treime este cea a măsurilor cu costuri pozitive, dar moderate. În acest grup avem um, uh, agrosilvicultura, avem uh, Um, culturile intercalate, metanizarea și um, alternarea culturilor cu uh, leguminoase. Aici este vorba de măsuri pentru dezvoltarea silviculturii la scară largă, uh, pentru cultivarea proteaginoaselor, Uh, și aici se pot face economii, uh, pentru că e vorba, nu așa, în cazul silviculturii, la scară largă de reducerea consumului de uh, combustibil. În cazul metanizării, metanizării este vorba de reducerea consumului de combustibil din uh, producția de metan analiza economică a acestor măsuri depinde foarte mult de modalitatea de calcul, mai ales uh, dacă se iau sau nu în calcul subvențiile de stat. De exemplu, a nu ține cont de subvenția care reprezintă o defiscalizare a carburantului agricol uh, uh, înseamnă o scădere a interesului fermierilor pentru aceste măsuri. Dar dacă ținem uh, cont de aceste subvenții, atunci și fermierii vor avea tot interesul, de exemplu, să recurgă la măsuri de metanizare. Un al treilea grup de măsuri este cel al măsurilor scumpe, măsuri care costă peste 25 de euro pe tonă de CO2 evitată. Aceste măsuri Uh, necesită investiții, de exemplu instalarea de arzătoare pentru metan uh, sau uh, construirea unor instalații de denitrificare, construirea de garduri, uh, implantarea de garduri verzi. Uh, uh, e, voie de măsuri, e vorba despre măsuri de asemenea care cer timp, precum recoltele, culturile de acoperire sau plantarea de zone verzi de-a lungul cursurilor de apă. Toate acestea sunt legate de grupul precedent Costurile pot fi reduse sau se pot obține produse suplimentare care pot fi valorificate pentru a <coughs> diminua costurile oarecum crescute ale acestor măsuri. Repet, aceste costuri nu se raportează aici decât la tona de CO2 evitată. Sigur că mai există și alte interese vis-a-vis -vis de alte uh, sisteme uh, ecologice și uh, de alte preocupări, precum uh, biodiversitatea, calitatea apei, aerului și așa mai departe. Haideți să vedem acum care sunt instrumentele noi în politici agricole comune care ar putea favoriza adoptarea acestor măsuri pe care noi le-am identificat. Știți, desigur, mai bine ca mine că noua politică agricolă comună a introdus trei măsuri de înverzire, de ecologizare, obligația de a diversifica culturile, instalarea de zone de interes ecologic uh, și așa mai departe. Noțiunea de uh, echivalență uh, de ecologizare favorizează anumite practici. În acest tabel am uh, enumerat uh, cele trei măsuri de ecologizare din uh, politica agricolă comună și le-am încrucișat cu cele 10 măsuri pe care noi le-am identificat în studiul din Franța pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Se văd uh, anumite convergențe Protecția pășunilor permanente este o măsură menită să optimizeze gestiunea acestora, dar vom mai vorbi despre asta. Diversificarea culturilor ar putea favoriza uh, rotația culturilor cu leguminoase, introducerea zonelor de interes ecologic ar putea favoriza punerea în aplicare a măsurii privind um, uh, zonele tampon Uh, zonele verzi tampon. Sigur că în anumite zone ar putea exista o obligație de a reface pășunile permanente, dar acest lucru ar putea fi benefic pentru reducerea uh, emisiilor de carbon. În, ca, în acest caz, uh, cantitățile estimate de noi de emisii de Uh, carbon uh, țineau cont de extinderea sezonului de, uh, de pășunare sau reducerea utilizării de fertilizanți sintetici. Măsura privitoare la diversitatea culturilor nu este probabil suficient de obligat victorie ca de una singură să favorizeze eh, dezvoltarea plantării de leguminoase, dar statele membre pot alege să utilizeze până la 2% din sumele dedicate pentru a sprijini aceste culturi. Vă amintesc că eh, în cadrul politicii agricole comune, dacă statul membru dorește, poate să favorizeze sau nu eh, leguminoasele. Măsura de uh, ecologizare vizând zonele de interes ecologic ar trebui să vină în favoarea uh, a două măsuri dintre cele 10 uh, identificate de noi. Și aici este o decizie care rămâne la latitudinea statelor membre și mai multe alte măsuri pe care le-am identificat în studiul francez ar putea fi favorizate prin intermediul principiului de ecologizare echivalentă. Aici mă gândesc în special la reducerea um, defrișărilor, culturilor uh, intermediare, la um, Uh, agrosilvicultură și la culturile intercalate. Acesta tot ar intra în categoria Greening Equivalence. Noua politică agricolă comună ar putea, deci, să favorizeze șapte din uh, cele 26 de mm, măsuri subiacente pe care le-am uh, identificat noi, și ar putea favoriza, deci, reducerea defrișărilor, agrosilvicultura, um, culturile intercalate în cazul uh, podgorilor, ca uh, leguminoasele, leguminoasele și zonele tampon uh, ecologizate și culturile de acoperire. Am făcut un calcul la nivelul teritoriului francez, uh, într-o ipoteză a unui scenariu care convină aceste șapte sub uh, măsuri, măsuri subiacente care pot fi favorizate de politica agricolă comună și am obținut 7,5 milioane de tone de uh, dioxid de carbon echivalent ceea ce reprezintă 23% din reducerea totală calculată pentru cele 26 de măsuri. Deci, um, cam uh, puțin mai puțin de un sfert. Impactul uh, principiului de plăți verzi în ceea ce privește economisirea, uh, reducerea gazelor cu efect de seră Impactul este deci limitat de faptul că tehnicile de gestiune agricolă nu sunt practic atinse de măsurile de ecologizare, ceea ce sugerează că așteptările mari de uh, reducere a gazelor cu efect de seră, a emisiilor de gaze cu efect de seră, trebuie să țină cont de o abordare mai focalizată asupra măsurilor care au acest uh, efect. Vă spuneam că nu există măsuri de favorizare a reducerilor uh, de emisii de metan și de um, azotați Uh, oxizi de azot care provin în special din uh, uh, zootehnie și care reprezintă 50% din gazele cu efect de seră eliminate în atmosferă. Deci măsurile favorizate de măsurile de ecologizare prevăzute în PAC țin mai mult de uh, partea scumpă a uh, graficului nostru, partea măsurilor cu costuri ridicate. De exemplu, măsurile uh, privind culturile intermediare implică costuri și muncă suplimentară. Aceste măsuri, vă amintesc, însă mai au și alte uh, priorități precum biodiversitatea, calitatea apei, calitatea aerului și așa mai departe și vorbim de costurile lor numai din punctul de vedere al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Totuși, uh, se consolidează ideea că ar trebui să existe și alte mecanisme, poate pe pilonul 2, dar nu sunt eu expertul care se spună asta, Măsuri care să favorizeze alte măsuri care să permită reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și care să se, pre, să se găsească în stânga graficului nostru, deci măsuri cu beneficii economice pentru fermier. În rezumant, măsurile de ecologizare ar putea favoriza unele, așa nume șapte, din cele 26 de măsuri pe care le-am identificat în studiul INRA. Acest uh, lucru reprezintă 23% din uh, reducerile totale de emisii de gaze cu efect de seră pentru toate cele 26 de uh, măsuri subiacente, o, un, pro, un procent destul de încurajator. Și cu aceasta am încheiat și vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękuję za wykonane prezentacje. Mulțumim uh, foarte mult pentru această prezentare, pentru aceste prezentări. Înțeleg că acum putem să lansăm runda de întrebări și răspunsuri. Primul Primul pe listă este domnul Alniu. Uh, well, I was Mulțumesc. Acum câțiva ani, când am participat la un asemenea atelier, am rămas uh, frustrat și pot să observ că lucrurile nu s-au prea schimbat. Dacă într-adevăr dorim să combatem gazele cu efect de seră, trebuie să vedem care este cel mai mare contribuitor. Este vorba de vaporii de apă. Dacă nu îi combatem pe cei mai mari, atunci n-are rost să-i combatem pe cei mai mici. Nimeni nu dorește să reducă cantitatea de vapor de apă din aer. Ar trebui să fim nebuni. Și dacă luăm asta, scoatem asta din ecuație, practic rămânem cu ceilalți. CO2-ul, incomparabil cantitativ cu vaporii de apă și totuși facem atâtea eforturi pentru a combate CO2-ul. Dar ce nu înțeleg mulți este că cu cât există mai mult dioxid de carbon în, în atmosferă, cu atât recoltele vor fi mai rapide. N-are niciun sens să combatem dioxidul de carbon. Ascultând aceste prezentări, înțeleg că este o coincidență fericită și în același timp o contradicție masivă. Coincidența. În încercarea de a reduce emisiile de dioxid de carbon, practic căutați căi de a reduce utilizarea energiei la ferme și acest lucru trebuie să fie util și justifică munca. Dar contradicția este chiar comică, pentru că, iată, lobbyiștii verzi spun că trebuie să reducem cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă, trebuie să reducem eroziunea, utilizarea de pesticide, de pesticizi, de pesticide. engineering or genetic modification of plants and the green lobby is utterly și verzii se pare că se opun și asta, și asta se întâmplă doar pentru că există companii mari care fac profit. Dacă ne uităm la eroziune, de exemplu, asta se întâmplă. Dacă nu există tehnologie pentru modificarea genetică, va trebui să recurgem la alte tehnologii pentru a scăpa de buruieni. Deci există două probleme aici. Acum, în ce privește leguminoasele, la 30 de mile de unde locuiesc eu, Bill Gates a făcut o donație pentru ca terenurile respective să fie folosite pentru mazăre și cereale. Dacă se dorește legumificare, atunci trebuie să sprijinim munca cercurilor de oameni științifici. Apoi, pesticidele v-am spus, dacă reducem tehnologia, reducem și cantitatea de pesticide și până la urmă verzii va trebui să țină piept și să admită această contradicție. În ce privește culturile alternative, pentru ca ele să aibă succes, este nevoie de fertilizatori. Deci, practic, dacă folosim aceste materiale, creăm omisiuni. Dacă ne folosim de azotul nefolosit din cultura anterioară, foarte bine, pentru că, până la urmă, cercul se închide, toate aceste substanțe ajung în uh, apă și se întorc pe culturile respective. Păsărilor le trebuie proteină. Nutriționiștii în ultimii 50 de ani au tot încercat să găsească un echilibru în alimentația păsărilor și uh, o treime trebuie să fie soia și o treime verdețuri. Dar dacă acest echilibru nu există, atunci poate că producția de ouă va fi mult mai mică, de la 6,5 la 4. Dar de ce trebuie să am eu mai multe păsări pentru a produce la fel de multe ouă când acele păsări în plus vor trebui să beneficieze de rații suplimentare și practic e nevoie de la fel de, multă, de mai multă proteină și ai nevoie de mai multe păsări care să mănânce această proteină care este mai multă. Deci nu are niciun sens. Mă frustrează toate aceste lucruri și aș dori un răspuns din partea lobbyiștilor verzi. Dacă, într-adevăr, doriți să se folosească mai puțină energie în ferme, atunci trebuie să fie adoptată tehnologia modificării genetice. Mulțumesc. Ați făcut încă o prezentare. Dar asta vrem. Domnul Santos urmează.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 Hausling. Și poate și alții. Ja, ich wollte jetzt nicht auf ein... Nu voiam să răspund acum la aceste întrebări, ci să pun și eu o întrebare. V-ați concentrat foarte mult pe măsurile pe care le pot lua fermierii. dar trebuie să existe și un bilanț al importurilor și exporturilor. De multe ori există lucruri care nu se regăsesc în bilanțurile europene și de multe ori dioxidul de carbon este stocat altundeva, în America de Sud, de exemplu. De multe ori eh, se întâmplă ca China să fie cea care poluează și noi doar să vindem, doar să exportăm. Inițial ni s-a spus că ar exista o interdicție de exportare și acum iată că avem mare succes în acest domeniu. Azotul mineral are nevoie de foarte multă energie în producție și aș dori să știu dacă s-a ținut cont de această problemă. Mă bucur că de multe ori uh, verzi au vorbit despre asta și se recunoaște faptul că acesta contribuie la, la sporirea emisiilor cu dioxid de carbon. Întrebarea este dacă nu cumva bilanțul negativ din ultimii ani are printre cauze și aceasta. Unii au spus că un răspuns ar fi să prelucrăm solul în manieră conservatoare. Dar eu am citit un studiu pe această temă și, practic, această metodă nu poate constitui o soluție pentru îmbunătățirea bilanțului agricol pe viitor. Mai multe studii arată acest lucru. Avem nevoie de mai multe pesticide pentru, în, în momentul prelucrării solului, Există procedee speciale care sunt tehnic dificile, dar care sunt fezabile. Practic se prelucrează solul fără plug. Este greu, dar se poate. Și de aceea vă întreb ce se face pe termen lung pentru bilanțul uh, climatic. Pentru că de multe ori uh, se propun măsuri pentru care se și investesc mulți bani și care până la urmă nu sunt posibile decât cu intervenția produselor chimice. Mulțumesc, domnul Des, și apoi dau cuvântul vorbitorilor. Mulțumesc. sunt și eu mai isteț, dar nu suficient de isteț. Am uh, patru întrebări. În ce condiții crește greul cel mai bine? Nu cumva dacă valorile de CO2 sunt mai mari? Apoi, dacă cele 22 de măsuri sunt implementate, care este procentajul în materie de emisii globale de dioxid de carbon, pentru că numai așa putem calcula costurile totale. În al treilea rând, în presă se poate citi că emisiile de dioxid de carbon au atins valori record și acestea sunt în creștere în fiecare an. De ce temperaturile globale nu au mai crescut în ultimii 16 ani? Apoi, prelucrarea solului. Știu din cărțile de istorie, din manualele de istorie, că în Germania, în sudul Germaniei cel puțin, înainte o treime din suprafața agricolă nu era exploatată. Dar anul acesta s-a plugărit de 4 sau de 5 ori aceeași suprafață, aceeași suprafață până când aceasta a, fost, a putut fi folosită pentru anumite specii. Și de ce s-a putut face acest lucru dacă în tot acest timp a, temperaturile au scăzut? Nu se poate ca explicația să fie, din cau- să fie că sunt uh, plugurile altfel, ci uh, trebuie să înțelegem că toate acestea trebuie văzute într-un context climatic, nu altfel. Mulțumesc. Cred că acum vorbitorii trebuie să decidă cine răspunde mai întâi. Merci. Peut-être euh, une première. Mulțumesc. Poate că vă pot da un prim răspuns care să vizeze și Mm, întrebarea domnului Agniu și acea domnului Aushausdung. După cum am precizat la început, am examinat măsuri în condiții care să nu reducă randamentul. Am tolerat o mică diminuare a randamentului, mică, pentru că nu doream să avem în vedere măsuri care să reducă producția agricolă din Europa, însă, în schimb, să mute problema pe alte continente. Caricatural am putea spune că cea mai bună modalitate pentru a face ca agricultura europeană să nu mai emite gaze de seră să nu se, este să nu mai facem agricultură în Europa și să importăm totul din afară. Este o caricatură, bineînțeles, dar nu în acest spirit am uh, lucrat măsurile noastre. Deci am dorit măsuri care să nu reducă producția sau să o reducă doar marginal pentru a nu deplasa emisiile în altă parte. În ceea ce privește creșterea stocării carbonului în sol, în terenul agricol, este vorba de o pârghie, nu singura, prin care agricultura este pusă în situația de a contribui pozitiv la lupta împotriva încălzirii globale. Agricultura nu mai este văzută ca un emitent, ci poate să stocheze carbonul și să aducă servicii societății. Există o serie de modalități. Se pot uh, Ehm, știți că plantele fixează dioxidul de carbon din atmosferă prin fotosinteză și acest carbon poate să fie fixat în sol. Toate tehnicile de acoperire a solurilor vizează să crească intrările de dioxid de carbon în sol. De asemenea, există practici care scad vide viteza de mineralizare a carbonului, deci de întoarcere a carbonului în atmosferă. Este vorba de um, măsuri care întârzie, care cresc capacitatea de stocare a carbonului și care întârzie reîntoarcerea carbonului în atmosferă. Există tehnici care țin de biomasă, de silvicultură, de steady state, dacă există um, copaci într-un peisaj, atunci uh, stocul de carbon este mai mare, dacă, chiar dacă mm, arborii respectivi sunt tăiați la un moment dat, dacă sunt înlocuiți cu alți arbori, atunci uh, situația rămâne aceeași. Voi completa și eu câteva aspecte comentate de antevorbitorul meu în ceea ce privește scepticismul priva, privitor la beneficiile ca, reale ale acestor măsuri. Experiența noastră practică din ultimii trei ani cu mai mult de 300 de agricultori ne-a arătat că dacă lucrăm pe planuri de acțiuni, acțiuni uh, comune, acest lucru îmbunătățește cunoașterea agricultorului față de ferma sa. Uh, atunci când i-am însoțit pe agricultori la aplicarea acestor măsuri, aceștia au înțeles mai bine cum funcționează exploatarea lor și-au înțeles mai bine limitele și oportunitățile astfel s-au poziționat mai bine pentru viitor. Însă, cum comenta domnul Pereira, măsurile pe care am pus accentul sunt cele care îmbunătățesc competitivitatea agricultorilor. Am vorbit cu 100 de, am lucrat cu 150 de uh, agricultori, nu i-am obligat să uh, execute aceste măsuri, ei le-au, le-au implementat voluntar. Le-au uh, implementat pentru că aveau un beneficiu, nu le-ar fi aplicat dacă ar fi dăunat exploatării. De asemenea, există o serie de avantaje și sinergii de mediu care în plus pot să se potrivească foarte bine în structura actuală și viitoare a pacului. Noi am avut un exercițiu nu doar pe măsurile de greening, ci pentru a vedea cum pot să intre aceste măsuri în pilonul al doilea sau să consolideze Uh, condițiile deja existente. Există sinergii foarte mari care pot să uh, prezinte beneficii suplimentare ale acestor măsuri. În ceea ce privește întrebarea domnului Capula Santos, pe lângă stocarea carbonului în soluri, ci și în infra, infrastructuri, infrastructuri ecologice, concluziile noastre au fost că, cu toate că măsurile bazate pe energie nu sunt care sunt cele cu randamentul cel mai mare, acestea sunt cel mai bine văzute de către agricultori pentru că există o relație directă între legătură între lupta împotriva schimbărilor climatice și economisirea de energie. Măsurile respective au un impact mare, sunt mm, ieftine și ne permit să uh, fim de aceeași parte a baricadei cu agricultorii. Nu trebuie să uităm că dacă vorbim despre aceste măsuri, agricultorii sunt cei care trebuie să pună în aplicare aceste măsuri și de aceea este foarte important să ținem cont că măsurile trebuie să fie favorab- favorabile și cu potențial, dar și utile și ușor de implementat pentru agricultori. Nu este, var, uh, nu este vorba doar de mm, aspectele ecologice și financiare, ci și de aspecte psihologice în final. În cele din urmă, noi când lucrăm cu uh, agricultorii, nu știm care este concentrarea de dioxid de carbon în atmosferă, însă când s-a uh, terminat un, un proces uh, de implementare a metodei, dacă agricultorul a reușit să obțină un beneficiu economic, dacă a economisit timp, atunci uh, această metodă va fi folosită în continuare. Dacă concentrațiile de CO2 le permit uh, un randament mai bun, atunci măsurile vor continua să fie aplicate. Une uh, réponse aux remarques de Monsieur Osling. Un răspuns la remarca domnului Hausling. În ceea ce privește prezența importurilor în calculul de în calcul. Bineînțeles, am ținut cont de tot ceea ce este importat în lanțul alimentar. Ținem cont de toate aceste lucruri și la nivelul rezultatelor separăm emisiile între emisii directe de la scara exploatării și emisiile în amonte. În al doilea rând, în ceea ce privește agricultura de conservare, este vorba de o măsură propusă și aici pot exista riscuri legate de pesticide. Așadar, am folosit o definiție care să includă însămânțarea directă, acoperirea vegetală și că nu poate să crească utilizarea de pesticide. Bardzo dziękujemy. W ten sposób dobrnęliśmy do końca. Mulțumesc foarte mult. Am ajuns la finalul acestui atelier. Toate comentariile dumneavoastră, toate ideile dumneavoastră se vor traduce în termeni economici. Trebuie să cuantificăm totul pe plan monetar pentru că până la urmă este vorba de banii contribuabililor, de care noi trebuie să răspundem în cadrul PAC. Atât în cadrul Comisiei cât și în cadrul uh, Parlamentului am încercat să simplificăm soluțiile în materie de greening și simplificarea rămâne unul dintre obiectivele noastre. Mulțumiri vorbitorilor. Mulțumim și departamentelor politice pentru organizarea acestei audieri. Iată, am epuizat punctele de pe ordinea de zi. Ne reîntâlnim în 27 ianuarie, luni, la orele 15, deci peste mai puțin de o săptămână. Și încheiem ședința cu o oră mai devreme. Vă urez o seară plăcută.